Dear colleagues, I would like to start the meeting because the, it's not yet the experts, not yet the hearing. Dragi colegi, începem ședința. Experții încă n-au sosit, dar trebuie să facem niște lucruri, niște anunțuri de bucătărie internă. Vă mulțumesc că ați venit. Să nu uitați că suntem prezenți și pe internet, prin webstream. Să nu uitați acest aspect. Vă rog frumos. Lucru important uh, și pentru noi, membrii Parlamentului și pentru experți. Aș începe cu primul punct de pe ordinea de zi, adoptarea acesteia. Ați primit-o pe 7 iunie și dacă nu sunt obiecțiuni sau cereri de modificare, pot să spun că am adoptat această ordine de zi în forma sa propusă. Acum uh, trecem la un punct um, pe ordinea de zi, un pic mai lung, an anunțurile președintelui. Vreau să vă spun în primul rând ce s-a întâmplat cu avizul AFCO pe bugetul 2017, nou calendar care va fi propus de Parlament, având în vedere adoptarea întârziată de către Comisia Europeană a proiectului de buget, buget pe 2017. Ce înseamnă asta pentru noi? amendamentele și avizul, proiectele respective, în limba engleză numai, vor fi prezentate pe 11 iulie. Și asta în prezența raportului pentru buget Jens Geier. Data limită pentru amendamente tot numai în engleză, pe 19 iulie la prânz și votul va avea loc la noi la AFCO pe 5 septembrie. Veți primi înscris, dragi membri, toate informațiile legate, legate de această modificare de program și de calendar. Apoi vreau să vă, vă mai spun că am demarat lucrările grupului de lucru privind interpretarea și implementarea <clears throat> acordului instituțional privind o mai bună legiferare. Avem uh, ra, uh, raportul din umbră de la noi și de la Iuri de asemenea, la grup vine și domnul Buzek. În orice caz, l-am invitat ca și președinte Rainer Wieland, de asemenea, din partea grupului de lucru privind reforma Parlamentului. El va veni la a doua ședință. Până acum uh, s-au discutat lucruri cum ar fi programarea, importantă pentru noi, așadar, precum verificarea, de asemenea, verificarea uh, Uh, verificarea temeiului juridice, juridic și anumite modificări care pot să fie aduse regulamentului de procedură a Parlamentului. Avem un nou acord instituțional pentru o mai bună legiferare. În acest context vreau să vă spun câte ceva. Poate vă amintiți că domnul Schulz, președintele Parlamentului, a înființat un grup uh, prezidat de Verhofstadt, cu participarea președintelui de la, de la AFCO, de la juri, precum și cu alți membri. Ei vor prezenta propuneri în ceea ce privește monitorizarea atentă a acordului, precum și chestiuni legate de, vă spuneam, monitorizarea, punerea în aplicare a acordului, precum și a deciziilor luate de conferința președinților deci acum avem și conferința președinților și președintele însuși care sunt implicați în acest proces. Și s-a hotărât la conferința președinților ca cât privește acordul interinstituțional care vizează părțile uh, pertinente din uh, tratatele internaționale să fie um, preluate de domnul Brock, printre altele, dar vom avea o platformă de consultare a tuturor um, comisiilor vizate pe fond. Apoi, tot aici, vorba de găsirea de criterii pentru actele delegate, pentru actele de punere în aplicare și conferința președinților a spus că Joseph Shire de la Iuri și Richard Corbett de la noi, de la AFCO, sunt persoanele care se vor ocupa de aceste negocieri. De fapt, ei vor fi negociatori, iar uh, mandatul va viza rezoluția din 2014 a Parlamentului cât privește delegarea puterilor legislative. O altă hotărâre la conferința președinților se referă la ajustarea programului anual de lucru, modificarea lui în lumina noului acord interinstituțional. De asemenea, să vedem cum se vor comunica toate aceste noi date care decurg din noul acord interinstituțional și asta respectând comisiile care s-au exprimat în acest sens prin intermediul președinților prezenți la conferința președinților și ultima hotărâre luată se referă la monitorizare. Despre ce este vorba? Este vorba de noile reguli care vor fi uh, implementate în comun de președinte de conferința președinților, în comun, deci. Dar și Comisia și Consiliul vor fi uh, informate în mod regulat cât privește implementarea acestui raport. Asta este tot la punctul 2 de pe ordinea de zi. Dacă nu sunt alte comentarii, aș dori să întâmpin aici experții noștri care au venit la această audiere. Știți bine că vorbim despre rolul UE în organizațiile internaționale cu un accent pe Națiunile Unite. Această audiere este organizată de către AFCO în cooperare cu Comisia AFET, Afaceri Externe. Deci avem experți uh, invitați de ambele comisii și foarte pe scurt aș dori să vă spun că avem de fapt trei experți invitați. Avem de fapt o modificare în program. Doamna Lotte Knussen de la EAS n-a putut să vină și deci a fost înlocuită de domnul Jonas Jomson. De asemenea, tot pentru această audiere îl avem pe profesorul Ian Bouters, propus de către PPE, de AFCO așadar. Nu, dar avem și din partea ECR o propunere, domnul uh, Narcinski. Și vă spuneam, domnul Ionson locuiește pe doamna Knudsen de la uh, EAS. SAE. Această audiere intervin în contextul unei dezbateri mai îndelungate pe care o purtăm aici la Parlamentul European. De fapt, de zeci de ani de zile discutăm modul în care putem să instituționalizăm mai bine rolul UE în uh, contextul organizațiilor uh, internaționale, pentru că peisajul a evoluat, s-a modificat și avem ocazia astăzi ca Uniunea Europeană să fie recunoscută ca o organizație internațională de sine stătătoare în contextul multilateral, și astfel Parlamentul European s-a angajat în permanență și și-a respectat acest angajament de îmbunătățire a guvernanței globale, arătând nevoia de a îmbunătăți în permanență calitatea guvernanței globale și de ce această audiere astăzi? Pentru că suntem într-un context uh, cu multiple crize, un context uh, în care rolul multor organizații internaționale este pus sub semnul întrebării și e nevoie de acțiuni uh, de natură preventivă, multilaterală, care trebuie să se intensifice, trebuie efortul în acest sens și Uniunea Europeană trebuie să facă parte din acest val. De asemenea, modificări la tratatul uh, Uniunii Europene. Iată, tot atâtea motive de a ține o astfel de audiere. Și nu pot să vă aștept prea mult pe copreședintele Brock. Aș vrea să începem imediat, așadar, această audiere și, domnule profesor Jan Wouters. Aș dori să vă dau cuvântul imediat. Sunteți profesor de organizații internaționale și directorul Centrului Cercetare privind guvernanța globală de la Universitatea din Luvan. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați membrii ai Parlamentului, titlul prezentării prezentării mele este puțin provocator. Bruxelles se întâlnește cu Vestfalia, rolul UE la Națiunile Unite. Aș începe cu un citat dintr-un discurs uh, prezentat pe 6 iunie, deci recent, de înaltă reprezentantă și vicepreședinta Comisiei, doamna Mogherini, în fața Consiliului Securității al ONU, în cadrul cooperării UE-ONU. Uniunea Europeană spune însă crede în multilateralism și crede în Națiunile Unite. A mai, și mai spune, multilateralismul este una dintre principiile cheie și prioritățile noastre în cadrul noii strategii globale pentru politică externă și de securitate. Iată, se reafirmă angajamentul UE pentru un multilateralism efectiv, care a fost consfințit prin strategia UE privind securitatea din 2003 și ca și un uh, caz de succes al multilateralismului, organizația noastră, de fapt Uniunea Europeană, a arătat de la bun început că poate să se angajeze în favoarea multilateralismului pe scena internațională. Strategia din 2003 aduce conceptul de multilateralism efectiv, un principiu cheie, călăuzitor. De asemenea, strategia respectivă arată cât de important este rolul ONU în uh, ordinea internațională multilaterală. Angajamentul ONU și uh, angajamentul față de principiile ONU au fost uh, demonstrate în raportul de implementare pe 2008 al strategiei UE de securitate, unde Uniunea Europeană s-a angajat să își asume un rol de lider pe plan internațional. Și această strategie în vigoare din 2009 a arătat în ce măsură se poate lucra uh, între Uniunea Europeană și UE pe aceste tematici. Deci, o muncă comună pentru a găsi soluții comune prin metoda multilaterală și, mai cu seamă, în cooperare strânsă cu ONU. Însă, angajamentul UE pe lângă uh, ONU a fost presărat cu o serie întreagă de probleme. Ca o organizație internațională regională, care este Uniunea Europeană, dar care are și caracteristici supranaționale, UE s-a confruntat cu o serie întreagă de probleme în diplomația multilaterală, pentru că continuăm să ne găsim într-o lume centrată pe statele naționale. Este de aceea și titlul meu puțin provocator pe care l-am ales. Bruxelles se întâlnește cu Vesfalia. De fapt, este titlul unui capitol din cartea mea pe care aveți ocazia să o consultați uh, aici la Parlament. Iată, în acest context, Uniunea Europeană a trebuit să poată să câștige drepturi de participare în diversele organisme și organizații ONU și asta a însemnat investirea unui capital diplomatic și politic deosebite, precum și a însemnat și implementarea acestor drepturi obținute uh, dar această implementare sau punere în aplicare a dus la o serie întreagă de probleme suplimentare. În ciuda ponderii sale considerabile economice și politice, Uniunea Europeană încă nu a reușit să-și asume într-adevăr un rol de lider în cadrul Națiunilor Unite. și aș dori să vă schițez un pic cadrul în care are loc uh, această cooperare UE și ONU ca să vedem care este poziția instituțională a UE în galaxia ONU și apoi alte aspecte instituționale, interinstituționale, provocări și oportunități, însă m-aș concentra din motive de timp pe ONU. Bineînțeles că mai sunt și alte organizații internaționale și nu puține despre care putem vorbi, însă adevărul cel trist este că majoritatea acestor organizații sunt în continuare bazate pe apartenența la un stat anume. Există însă și excepții, cum ar fi OMC-ul, Organizația Mondială a Comerțului, un european acolo este uh, membru cu puteri de pline uh, pe lângă cele 28 de state membre și poate să vorbească în numele lor, dar poate să vorbească și numele UE ca atare. Mai avem și G20, care nu este o organizație ca atare, dar Uniunea Europeană este și ea considerată aici ca un membru de sine stătător. Mai sunt și alte organizații internaționale unde UE are o poziție puternică sau unde chiar a reușit să devină un membru ca atare. Mă gândesc la organizația pescuitului internațional, Organizația Mondială a Vămilor, cu sediul la Bruxelles și așa mai departe. Nu am timp să mai spun mai mult în acest sens. Însă, este foarte clar că problemele pe care le voi menționa sunt valabile nu numai pentru ONU, ci și pentru implicarea pe lângă alte organizații internaționale. Permiteți-mi acum să vă spun mai multe despre cadrul instituțional al acestei relații. Una, uh, uh, ONU este în continuare uh, bazată pe prezența masivă a statelor. Dacă vă uitați la statutul său, puteți să vedeți că ONU este o organizație bazată pe principiile păcii și orice stat doritor de pace sau stat-națiune este gata și trebuie și poate să se alăture ONU. Deci, ca să intri la ONU, trebuie să fii un stat-națiune și trebuie să-ți mai placă și, pla- și pacea. Exact asta înseamnă ONU și asta înseamnă și majoritatea agențiilor specializate și organismelor ONU. Foarte puține dintre acestea permit prezența altor organizații internaționale ca să se alăture ca membri de sine stătători. Aș da un exemplu unde, într-adevăr, Uniunea Europeană a putut să devină membru. E vorba de FAO, de la Roma, precum și Comisia Codex Alimentarius. Însă, cam atât. Uniunea Europeană a încercat tot timpul să aibă o prezență puternică la ONU. Și dacă ne uităm la ce s-a întâmplat acum 10-15 ani, ideea și ambiția era ca Uniunea Europeană să devină un membru de sine stătător cu puteri de pline la ONU. Dar, de fapt, asta nu s-a întâmplat propriu-zis și probabil că astăzi ambițiile s-au mai redus în acest sens. Ce se întâmplă astăzi? În majoritatea agențiilor și organismelor uh, ONU, Uniunea Europeană a căpătat statut de observator. E clar că un statut foarte modest. Ce înseamnă asta? Uniunea Europeană poate să participe la întâlnirile oficiale, poate să vorbească, dar nu are prea mult timp de vorbire și, în general, nu are drept de vot. Nu are dreptul să invoce chestiuni de procedură și nici să nominalizeze candidaturi, iar observatorii stau separat de membrii propriu-ziși. Dacă vă duceți la unul, la adunarea generală, uh, la New York, puteți să vedeți că observatorii sunt în stânga, pe scaunele eh, albastre, acolo unde stă și UE, iar membrii sunt pe partea cealaltă a sălii. Deci un statut modest acesta al observatorului și bineînțeles că UE poate să vorbească numai după ce au vorbit multe alte organizații, deci este un statut, vă spuneam, limitat, restrâns, care poate să intre în conflict cu modul în care UE poate efectiv să exercite, mandatul pe care a, care a fost conferit de către membrii săi și poate să împieteze asupra participării efective a UE la ONU. Uniunea Europeană poate să-și îmbunătățească acest statut de observator, fie să-l transforme în statut de membru cu drepturi de pline, fie să-și îmbunătățească uh, statutul optând pentru un statut de uh, membru observator uh, îmbunătățit cu o mai mare participare, dar și asta poate să fie un proces dificil, acela de a-și uh, îmbunătăți statutul și drepturile respective. Și un exemplu a fost ceea ce s-a întâmplat între 2009 și 2011, când Uniunea Europeană a căpătat la adunarea generală a ONU drepturi suplimentare dar de fapt procesul a fost unul foarte îndelungat și dificil. Vreau să spun că în multe organisme ONU nici măcar nu are acest statut de observator. Mă gândesc la Consiliul de Securitate. Da, tratatul de la Lisabona spune clar că în alta reprezentantă, pe care am auzit-o și uh, la ONU săptămâna trecută, uh, poate să acceadă la această poziție, poate să vină la Consiliul de, Securitate, dar nu UE poate fi un membru al Consiliului de Securitate, nici măcar un membru observator. La fel se întâmplă și la FMI, care este una dintre cele 20 de agenții specializate ale ONU și în ciuda faptului că FMI-ul are competențe deosebit de eh, mari Um, și care suprapun mult cu cele ale UE, aici Uniunea Europeană iarăși nu are un stat normal. În sfârșit, toamna trecută, Comisia Europeană a prezentat o propunere pentru o decizie a Consiliului, astfel încât, pe termen lung, să existe o reprezentanță unificată a eurozonului, eurozonei pe lângă femei. Este ceva interesant, poate fi ceva inovator. Avem în articolul 138 uh, din TFUE un temei juridic care poate să funcționeze, dar nu știu ce se va întâmpla. Însă este destul de interesant de văzut că într-un domeniu de competență exclusivă politică de monitorizare, nu avem pur și simplu o reprezentare Uh, ca atare a UE și mă refer deci la reprezentarea UE la femei. După Lisabona au existat niște modificări în ceea ce privește cali, uh, reprezentarea internațională a UE. of the EU treaty represents the Union in all the areas of EU competence except for CFSP and concerning issues that fall under the CFSP the external representation tasks are uh, divided between the high representative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 we had to dial to get in touch with Europe. That's now much more uh, clearer. And I think the EU delegations, especially at United Nations uh, headquarters in New York, in Geneva, Vienna and so on, have been... Și la Geneva și la New York, delegațiile au făcut o treabă extraordinară în coordonarea cu statele membre și în uh, colaborarea cu ceilalți uh, actori ONU pentru a crea alianțe. Aceasta este o mare realizare a tratatului de la Lisabona, consider eu. Coordonarea a devenit mai eficace și acum Există o mai bună planificare strategică a acțiunilor Uniunii Europene la forumurile internaționale în cadrul ONU. Însă, Uniunea Europeană poate să aducă aturi importante la ONU. Prin natura sa, este cea mai de succes organizație multilaterală, regională, ceea ce poate să fie un adevărat atu pentru ONU. De asemenea, cred că este o forță combinată a celor 28 de state membre, fiecare cu rețelele sale, pot să ofere uh, expertiză uh, prin rețele cu statele terțe pentru a contribui la pace și la stabilitate și pentru a continua să dăm exemplul unei integrări regionale care este o rețetă excelentă, un exercițiu excelent de încălzire, aș spune, pentru multilateralismul la nivel global. Însă, foarte sincer, Uniunea Europeană este totuși destul de departe de realizarea potențialului său la ONU. Deocamdată vorbește cu o singură voce, dar nu e suficient, pentru că adesea nu reușește să transpună coeziunea sa internă în acțiuni de impact. Unul dintre motive este acela că Uniunea Europeană reprezintă doar 28 de state membre dintr-un total de 193. Deci, foarte adesea este într-o poziție de minoritate numerică, prin urmare, are nevoie constant să își găsească coaliții uh, cross-regionale, transregionale. Uh, până acum uh, au existat niște exemple de succes și cred că acest lucru se întâmplă în mod mai sistematic decât în trecut. Însă, după cum spuneam, procesul de coordonare internă între 28 de state membre care lucrează pe baza consensului este un proces care uh, consumă foarte mult timp și resurse. De asemenea, există percepția externă a Uniunii Europene ca un fel de bloc. Chiar și ONU, în mesajele sale de presă, comunică despre Uniunea Europeană. Uniunea Europeană este uh, numită un bloc, este văzută ca un bloc de state care se mișcă încet și care uh, ajunge cu greu la o poziție de consens între 28 de state membre. Așadar, cred că Uniunea Europeană este la curent cu aceste probleme și caută soluții pragmatice. Există de asemenea și provocări la nivel intern, pentru că nu avem uh, dificultăți la ONU pentru că este o instituție centrată pe state, ci există dificultăți și între statele membre. Există încă temeri ale anumitor state membre um, de, se tem de pierderea pe nesimțite a competențelor um, și la nivel internațional și astfel ele adesea au rezerve în a susține o prezență mai puternică a Uniunii Europene la ONU. Deci trebuie să ne aducem aminte că trebuie în primul rând să facem ordine în uh, curtea noastră dacă vrem să avem o reprezentare mai strategică și mai eficace la forurile internaționale și apoi să încercăm să obținem susținere din partea unor țări terțe și a organizațiilor însăși. Unele țări, sigur că se bucură să vadă că Europa e divizată. E foarte bine să faci jocuri uh, și e mai ușor apoi să negociezi cu 28 de state membre singure decât atunci când ele sunt unite. O să mă opresc aici, însă Ceea ce este important, cred, este că dacă ne uităm în urmă cu 10-15 ani, angajamentul Uniunii Europene pentru multilateralismul eficace și-a găsit exprimarea într-un proces de cooperare tot mai consolidat cu ONU, fie că e vorba de dezvoltare, de gestiunea crizelor, de uh, păcii, sunt domenii în care cooperarea dintre Uniunea Europeană și ONU uh, au, uh, s-a consolidat pe baza unor valori comune, dar, din păcate, o mare parte din potențial este pierdut din cauza inconsecvențelor între cadrul juridic UE, ONU și a provocărilor legate de Uniunea de 28 de state membre și a temerilor de partea ONU și a țărilor terțe legate de pierderea de statut, de influență și așa mai departe. Există indicații care uh, ne arată că actorii europeni cunosc problemele și își dau seama că e nevoie de niște reforme pentru a le face față. Dar cred că ceea ce este important, așa cum am spus și la începutul prezentării mele, angajamentul Uniunii Europene către față de ONU și față de multilateralism rămâne foarte puternic. Și așa ar trebui să fie. Mă bucur că săptămâna trecută la Consiliul de Securitate Înaltă reprezentantă a confirmat că o strategie globală va sublinia din nou angajamentul Uniunii Europene către multilateralism și am să închei cu un uh, citat. Dânsa a spus la New York uh, luna trecută, Uniunea noastră europeană va reveni întotdeauna la ONU, la centrul sistemului internațional multilateral, la ideea unei ordini mondiale bazată pe cooperare. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Dați-mi voie să dau acum cuvântul lui Elmar Brock. Elmar, ai cuvântul pentru două minute. Două și jumătate. That's the only reason I give you the floor. For what I thank you very much. Da, Mulțumesc foarte mult pentru acest, uh, această dezbatere. Din păcate va trebui să plec uh, mai devreme pentru că la ora 10 Președintele HDP din Turcia vine în biroul meu. Este o chestiune destul de importantă în acest moment. Și vreau să vă mulțumesc pentru că multilateralismul și rolul Uniunii Europene în organizațiile internaționale este o slăbiciune, cu toate că ați vorbit despre progrese, domnule profesor. Progresele se fac prin uh, Serviciul de Acțiune Externă, și dacă văd rolul pe care îl joacă delegațiile Uniunii Europene la ONU, uh, coordinând pozițiile statelor uh, membre, da, cred că activitatea lor este relativ uh, încununată de succes, cu toate că mai sunt probleme la Consiliul de Securitate. Dar am văzut, de exemplu, în negocierile cu Iranul, că rolul pe care l-a jucat Uniunea Europeană în aceste negocieri, deci a fost unul pozitiv. Un bun exemplu. Apoi există și exemple care nu sunt atât de bune și problema este una de putere. Dacă ne gândim la procesul de pace din Siria și din Irak, la um, negocierile de la Geneva, când s-a ajuns la punctul final al încetării focului, europenii nu au reușit să participe. Americanii și rușii au făcut treaba singuri pentru că nu am avut uh, puterea uh, în negocieri. Și asta e o chestiune care ține de relațiile instituționale și de politica noastră externă. Dar eu cred că la organizațiile internaționale există niște divizii clasice între grupuri. Dacă ne uităm la alegerea unui secretar general al ONU, de exemplu, nu Uniunea Europeană are uh, propunerea, de exemplu, ci alte grupuri. Și uneori uh, Asta e din cauza că există în mod tradițional uh, niște influențe, niște centre de putere și atunci se uh, creează conflicte și lupte între grupuri. De exemplu, dacă vorbim de alegerea membrilor nepermanenți la Consiliul de Securitate, atunci uh, luptăm unii cu alții. Da, ca și cum se întâmplă acum, spune doamna Hübner. Exact. Și de aici, de aceea, Uniunea Europeană trebuie să fie, uh, să aibă o poziție unică, însă atâta vreme cât nu suntem percepuți ca un actor uh, um, egal, uh, avem în continuare probleme. Vedem, de exemplu, că la femei suntem cel mai mare grup ca și capital, dar conform regulilor femei, sediul, de la femei trebuie, sediul femei trebuie să fie în New York și poate că merg prea departe, dar uh, dacă ar exista o poziție comună la FMI și la Banca Mondială care să nu mai reprezinte vechile diviziuni, atunci poziția noastră ar fi mult mai puternică. E foarte important să ajungem la o colaborare care să se bazeze pe um, poziții de egalitate și nu pe uh, lupte interne. Deci, chestiuni care țin de uh, instituționalism. Avem unele exemple pozitive, unele mai proaste, dar uitați, de exemplu, un, un exemplu pozitiv, conferința de la Paris. În cele din urmă, Uniunea Europeană a organizat uh, negocierile și a prezentat uh, propunerea de text, ceea ce ne arată că dacă Uh, trecem uh, dincolo de uh, pozițiile naționale și avem o abordare comună, suntem luați în serios. Dacă nu, ceilalți se vor juca cu noi. Deci e o chestiune de a fi actor sau victimă pentru a consolida rolul Uniunii Europene în inter- organizațiile internaționale și în cadrul multilateral. Uh, și în cele permanente și în cele ad hoc. De aceea mă bucur, de nota că această dezbatere are loc și cred că ar trebui să, să continuăm uh, eforturile pe care putem să le facem pentru a folosi ideile pe care le aflăm de la experți um, pentru a ne consolida poziția. Deci vă mulțumesc foarte mult și aștept uh, cu plăcere să ascult și celelalte intervenții. Mulțumesc și o să trecem imediat la celălalt expert, domnul Mateu Șirminski, care va vorbi despre instrumentele juridice uh, de asigurare a unanimității și conformității de acțiune ale Uniunii Europene și statelor membre în organizația internațională. Din păcate, suntem mult în întârziere, deci dacă puteți să scurtați, vă rog să o faceți. Um, Madam Chair, Doamnă președinte, stimați uh, eurodeputați, aș dori să mă exprim pe scurt, pentru că acum ceva vreme am mai uh, avut o întâlnire legată de o privire de ansamblu cu privire la uh, SE și rolul Uniunii Europene în organizațiile internaționale, de asemenea rolul statelor membre în Uniunea Europeană. Aș dori să mă axez, deci, pe principalele instrumente juridice și, pe scurt, să vă prezint câteva concepte majore. Mai întâi, aș vrea să încep cu o idee și anume că statele membre și în Europeană au o anumite structuri care le permit anumite competențe în uh, uh, diplomația internațională pot să devină parte a unor organizații internaționale sau să încheie tratate pe plan internațional. Bineînțeles, totul depinde de cum funcționează organizația internațională, dacă ele permit uh, Uniunii Europene sau altor organizații de integrare regională să devină membre. Totul însă depinde, după cum spuneam, de structura organizațiilor internaționale și apoi de competențele Uniunii Europene. În domeniul competențelor externe exclusive ale Uniunii Europene este destul de evident faptul că Uniunea Europeană are și competența de a deveni membru și de a lua parte așadar la lucrările acestor organizații, câtă vreme acestea permit Uniunii Europene să devină membru. și statele independente ale Uniunii Europene pot să devină membre ale acestor uh, uh, organizații. În ceea ce privește competențele uh, împărtășite, lucrurile diferă puțin pentru că statele membre sunt principalii membri contractanți. Ei pot să facă parte așadar din aceste organizații, Uniunea Europeană poate să se alăture lor sau să le înlocuiască în funcție de uh, instituție sau de acordul încheiat. Apoi mai există și niște clauze de subordonare la care mă voi referi. Mai întâi aș vrea să vă prezint o imagine de ansamblu generală legată de diverse modele, două la număr, uh, ale uh, acțiunilor și anume 1. Uniunea Europeană, membru fondator al organizațiilor internaționale și 2. Uniunea Europeană care accede mai târziu uh, la aceste organizații după statele membre. Sunt și acorduri mixte uh, adică acordul uh, încheiate în uh, domeniul competențelor externe uh, împărtășite. Apoi uh, mai există un uh, con- concept util pentru o discuție ulterioară, și anume conceptul acordurilor uh, internaționale care se încheie în numele statelor membre sau în numele Uniunii Europene de către statele membre. Aici avem o participare anterioară a statelor membre care cumva trec uh, la acțiune în numele Uniunii Europene, își asumă competența Uniunii în cursul uh, evoluțiilor de politică externă. Apoi ar trebui să punem un accent uh, clar asupra drepturilor de vot care au fost menționate în prezentarea uh, anterioară a domnului profesor Wouters. Avem două modele diferite de de vot. Uh, de o parte avem uh, uh, voturi separate, independente, aceasta este o politică a Uniunii Europene, sau voturi comune pentru Uniunea Europeană și statele membre. Sau aici putem vorbi și despre voturile date de Uniunea Europeană în numele statelor sale membre. Cât privește participarea Uniunii Europene, la acordurile internaționale sau uh, în cadrul unor organizații internaționale. Putem da un exemplu pe care l-a menționat și domnul Brock, și anume acordul de la Paris din 2015, în uh, cadrul Convenției ONU pentru schimbarea climatică, care a fost adoptată după cea de-a 21-a conferință a părților de la uh, Paris. E aici un amestec, pentru că am avut decizii independente ale părților, după care avem acordul de la Paris, care din perspectivă juridică este un acord internațional diferit, uh, care trebuie ratificat și semnat uh, mai întâi de statele membre, în conformitate cu normele lor uh, interne. În ce privește rezoluțiile și deciziile uh, organizațiilor internaționale, aș dori să spun câte ceva în legătură cu drepturile de vot. După cum spuneam, avem două modele separate, avem uh, politici coordonate și politici necoordonate, unde Uniunea Europeană uh, preia drepturile statelor membre. Deci acolo nu este nevoie de coordonare în sens juridic, e nevoie doar de unitate și conformitate în cadrul Uniunii Europene. Apoi, drepturile de vot uh, comune reprezintă un concept tehnic pentru că nu există o definiție juridică a acestui concept. Avem drepturi de vot ale statelor membre în cadrul organizațiilor internaționale care sunt asumate de Uniunea Europeană în numele statelor membre. Și se întâmplă adesea să existe competențe exclusive ale Uniunii Europene sau competențe care au devenit exclusive după ce Uniunea Europeană a adoptat uh, uh, legislație secundară, care Uh, au dus la situația în care se impunea o acțiune comună a Uniunii Europene. Avem și aceste acorduri mixte, unde se amestecă competențele și apoi avem uh, de asemenea și acțiune necesară în cadrul organizației internaționale, măsuri importante. În ceea ce competențele externe exclusive ale statelor membre, ale Uniunii Europene, e posibil ca statele membre să se abțină de la vot. Asta se întâmplă atunci când nu există o clauză de vot comună în tratat. Acolo e nevoie de coordonarea politicilor pentru vot anonim, adică statele votează în unanimitate când Uniunea Europeană nu participă sau participă și nu are drept uh, de uh, vot din partea statelor membre. Și aș vrea să revin acum la partea centrală a prezentării mele, și anume votul Uniunii Europene în numele statelor membre. Acestea sunt clauze care uh, permit uh, organizațiilor uh, de integrare regională, printre care și Uniunea Europeană, sau mai ales Uniunea Europeană, pentru că Uniunea Europeană este singura organizație internațională care fie este numită în tratate în mod manifest, fie este membru al organizațiilor uh, internaționale în baza acestor tratate. Vorbim deci de clauze care permit Uniunii Europene să voteze și obiectivul general este să se ofere o conformitate pentru acțiuni. Acestea sunt clauze speciale care apar în acordurile internaționale. Unul dintre exemple este articolul 9 din acordul care uh, înființează OMC, unde există o, o dispoziție specifică care permite Uniunii Europene sau la vremea aceea comunității uh, europene să-și exercite dreptul de vot în numele statelor membre. Pe de altă parte, aceste state membre trebuie să se abțină de la acest exercițiu. Adică există 28 uh, de voturi uh, care ar putea fi diferite, ori acestea sunt înlocuite de un singur vot. După cum s-a spus, până la urmă totul ține de construirea unor coaliții multiregionale, pentru că există altfel o minoritate numerică a statelor Uniunii Europene în rândul organizațiilor internaționale. Nu vreau să accentuez acest aspect, însă vreau să dau un exemplu al unei astfel de clauze incluse într-un acord. Există multe alte exemple de asemenea clauze, de exemplu în legislația cu privire la mediu. Un dintre exemple este al, cel al clauzei incluse în uh, Convenția Cadrului a Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climatică. E foarte important și un alt aspect, și anume că o parte dintre clauze permit uh, statelor membre să-și exercite uh, drepturile. În acest caz, organizațiile uh, internaționale nu pot să își asume astfel de drepturi de vot în numele statelor membre sau în numele altor state. Pentru că statele membre ar acționa în acest caz separat, fără, exist, fără să existe o coordonare a acțiunilor. Firește, totul este gândit în cadrul unui forum internațional. N-ar trebui să înțelegem uh, lucrurile altfel, ținând cont de interesele Uniunii Europene sau ale statelor membre. Însă ce se poate întâmpla este că unul dintre mecanisme îi permite Uniunii Europene să uh, exercite dreptul la vot uh, în numele unor state membre dacă e nevoie să se ofere un astfel de conformitate, o astfel de conformitate. Apoi este important de reținut faptul că în anumite cazuri Uniunea Europeană are dreptul uh, să voteze cu număr de voturi uh, egal cu cel al statelor sale membre sau al părților contractante. Este vorba despre Convenția uh, Helsinki, articolul 23, cu privire la protecția mediului uh, maritim, marin din Marea Baltică. De asemenea, se poate limita dreptul la vot în funcție de competența Uniunii Europene. Asta se întâmplă cu acordul internațional cu privire la transportul uh, feroviar. Este unul dintre exemplele în care există diverse competențe în domeniul transportului și în uh, alte domenii, unde, pe de o parte, avem competențe Uniunii Europene de a vota în numele statelor membre și, pe de altă parte, în anumite domenii, uh, există posibilitatea separată a statelor membre de a-și exercita drepturile la vot. Pot să vă dau un exemplu al unor probleme care sunt aceste probleme. Una dintre ele este următoarea. Putem avea o procedură mixtă de luare a deciziilor în cadrul unui acord internațional atunci când există probleme uh, cu ratificarea, de exemplu, cum se întâmplă cu uh, acordul de la Paris, așa cum spunea și domnul Brock. Uh, e bine, știm, acordul de la Paris este o organizație internațională care necesită o procedură internațională care trebuie urmată și o parte dintre statele membre cred Polonia, a dat o declarație legată de faptul că este uh, membră a uh, acestei organizații internaționale, a protocolului de la Kyoto și știm că există diferențe majore între statele membre în ceea ce privește limitele. Deci e important de asemenea să știm că dacă există un acord separat uh, adoptat de organizație internațională sau de conferința părților, uh, atunci întreaga problemă uh, începe atunci când există uh, acorduri internaționale care trebuie ratificate de fiecare stat membru în parte. O altă metodă alternativă este cea a clauzelor de subordonare. Este vorba despre conceptul clauzelor care uh, apar în acordurile internaționale care permit uh, Uniunii Europene sau altor, uh, altor actori internaționali, altor organizații internaționale, dar mai ales în europene, să încheie un tratat după uh, aderarea unora dintre statele membre. Practic se oferă astfel conformitate. E ce face funcționează pe baza faptului că Uniunea Europeană reprezintă aceste state în baza unor tratate. Este un mecanism favorabil organizațiilor internaționale um, și nu neapărat Uniunii, pentru că Uniunea Europeană poate să-și coordoneze și altfel uh, deciziile. Însă e ceva ce funcționează în formul internațional pentru a sublinia faptul că Uniunea Europeană are dreptul de a reprezenta statele membre. Deci Uniunea Europeană devine, drept, devine membru după ce uh, anumite state membre sau toate statele membre devin, mem- uh, devin membre ale acestor uh, organizații. Uh, Practic, ne asigurăm că nu va exista o poziție diferită a statelor membre. Astfel de clauze, după cum ne imaginăm, uh, pot fi însoțite și de această clauză de uh, vot comun. Pentru că atunci când Uniunea Europeană aderă la organizațiile internaționale, este posibil ca uh, Uniunea Europeană să poată să își asume drepturile de vot ale statelor membre. Firește, nu există niciun principiu care să reglementeze astfel de uh, clauze, nu există reguli clare, însă sunt clauze care apar în multe acorduri internaționale. Asta însă nu înseamnă că aceste clauze trebuie să apară în aceste acorduri în mod neapărat. Vorbim deci despre un mecanism util prin care Uniunea Europeană se asigură că există conformitate între acțiunile sale și cele ale statelor membre. Pentru că odată ce Uniunea Europeană devine membră a, a acestor organizații, toate actele secundare trebuie să respecte dreptul internațional, care este dreptul ce a, uh, derivă din a, uh, acțiunile organizațiilor internaționale statele membre sunt membre ale aceleași organizații internaționale și atunci uh, regulile juridice vor fi conforme, nu vor exista diferențe. Numele de clauză de uh, subordonare vine de la uh, verbul a subordona, dar nu vorbim despre subordonarea nimănui de către altcineva, ci despre uh, subordonarea ordinii juridice a statelor membre Uniunii Europene. Practic, Uniunea Europeană trebuie să stabilească o lege care să poată uh, să funcționeze în uh, contextul respectivului uh, acord. Sunt uh, exemple, pentru că nu am multe la timp la dispoziție să dau uh, mai multe detalii, dar pot să vă dau câteva exemple. Organizația Internațională pentru Pescuit, sunt și alte organizații similare peste tot în lume și o parte din uh, ele sunt uh, organizații uh, care au ca membri uh, statele membre plus Uniunea Europeană. Atunci când statele membre rămân membre ale unei astfel de organizații, ele ar putea să înainteze o declarație de aplicație, aplicare teritorială pentru anumite ocazii, însă atunci, în, uh, așa cum se întâmplă în articolul 14 al Convenției ECOT, atunci când Uniunea Europeană devine parte contractantă a unei astfel de convenții, Uh, statele membre din organizație și cele care vor adera în viitor această organizație vor înceta să mai fie părți ale convenției, ci vor transmite o notificare scrisă în acest sens uh, organizației FAO uh, în exemplul nostru. Deci, Putem vorbi aici despre posibilități, dar nu de obligații, prin care statele membre să își înceteze ca calitatea de membru sau să părăsească organizația, iar Uniunea Europeană să devină membră în locul acestor state membre. Alte exemple includ Convenția cu privire la mări și, din nou, Convenția COTIF. Sunt și probleme cu clauzele de subordonare. Acestea nu sunt mecanisme ideale. Una dintre probleme este că Trebuie să înțelegem de ce mai este necesară o astfel de clauză pentru a obliga statele membre să părăsească organizațiile internaționale. E bine, firește, nu pentru că s-ar putea să existe ocazii diferite atunci când statele membre sunt obligate să părăsească organizațiile internaționale, pentru că în acest caz ele uh, apar în tratatele de aderare. Deci clauzele de subordonare nu sunt neapărat necesare. Ele pot să apară în uh, tratatele de aderare atunci când știm că există domenii care țin de competențe exclusive. Iar teza mea este că clauzele de subordonare pot fi tratate ca o cale alternative de a pune în aplicare articolul 30, 351 al Tratatului asupra Uniunii Europene, care spune că uh, obligații internaționale ale statelor sunt încă valide după aderarea Uniunii Europene, însă un al doilea alineat spune clar că statele au obligația și datoria de a încerca să se conformeze ordinii juridice a Uniunii Europene. Practic asta înseamnă că eh, contractele trebuie eh, încheiate, vorbim despre tratate. Și pentru a conchide, pot să spun că uh, mai întâi trebuie să punem uh, un accent uh, asupra procedurii prin care se încheie acordul internațional de către Uniunea Europeană. Știm că acesta este un rol ce revine Comisiei, însă e și rolul statelor membre să controleze tot acest proces. De asemenea, există un rol semnificativ a statelor membre în lumina competențelor lor, pentru că sunt cazuri numeroase, cum ziceam, în care statele membre rămân membre ale organizațiilor internaționale. Problema apare atunci când ele pot să fie membre ale acestor organizații internaționale uh, doar uh, în parte, individual. De exemplu, în cadrul Convenției Internaționale cu privire la uh, muncă, când am văzut că acolo este necesară participarea statelor membre. Uh, Există o anumită importanță a mecanismelor din tratate. E important ca acestea să ofere conformitate. Și pot să spun de asemenea că până la urmă vorbim despre soft law atunci uh, când ne gândim la introducerea unor politici comune în cadrul organizațiilor uh, internaționale uh, prin statele membre care sunt membre acestor organizații și prin europeană care cooperează cu aceste state membre prin competențe împărtășite. Atât deocamdată, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Thank you very much and I would like immediately to go to Mr. Mulțumesc. Acum dau cuvântul imediat domnului Jonas Johnson, Head Uh, șef de divizie la, pentru relațiile multilaterale în cadrul SEAE. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, s-au spus multe aici, așadar o să încerc să mă concentrez pe punerea în aplicare practică a dimensiunii de reprezentare externă Domnul Walter a citat-o pe doamna vicepreședinte, înaltă reprezentantă, doamna Federica Mogherini, care a luat cuvântul la Consiliul de Securitate al ONU, ceea ce se întâmplă în mod regulat, de altfel. Și, de fapt, e vorba de o prezentare care a fost foarte bine primită. Dezbaterea care a urmat a fost una foarte interesantă și Chiar vă recomand să parcurgeți discursul doamnei Mogherini de la ONU, pentru că el arată contribuția concretă și sprijinul pe care Uniunea Europeană îl aduce la ONU într-o serie întreagă de situații de criză. Astăzi, Siria, Yemen, s-a menționat și Libia, iar acolo Rezoluția 2292 a fost adoptată, care se referea la Marea Chinei și așa mai departe. E vorba de modul în care Uniunea Europeană, delegația respectivă și Consiliul de Securitate al ONU au lucrat și au putut să obțină această rezoluție deosebit de importantă s-a referit la înalta conferință pentru um, Afganistan și la alte provocări deosebite cu care se confruntă UE și ONU, vorba de imigrație astăzi. Și astăzi, mai mult decât oricând, Uniunea Europeană este un model de multilateralitate. Există un paradox aici. E vorba de o abordare mai mult decât oricând necesară, pe de altă parte este o abordare uh, supusă unui proces uh, de uh, chestionare și asta nu face decât să intensifice nevoia unui parteneriat consolidat între ONU și UE. S-a uh, menționat COP21 anul 2015 și anul trecut au mai avut loc și alte evenimente și acorduri. În primul rând, în ianuarie, conferința pentru dezvoltare durabilă, apoi o conferință legată de operațiunile de menținere a păcii și pacificare și rezoluția respectivă de la ONU, care a însemnat și un rol sporit al UE. Pe agenda aceea 20, 2030 cu dezvoltarea durabilă aici um, a fost foarte important că drepturile omului, democratizarea, statul de drept au fost uh, introduse pentru prima dată în, uh, în uh, agenda de dezvoltare durabilă. De, apo, de asemenea, s-a menționat și protecția civililor, libertatea, egalitatea de gen, tot așa pentru prima dată, poate nu în modul în care ne doream, dar tot s-a întâmplat ceva. Cât privește COP21, aici Uniunea Europeană și-a asumat un rol de lider și rezultatul obținut a fost unul foarte bun și asta uh, se va vedea și în uh, anii următori. Anul 2016 este anul în care vor, va începe punerea în aplicare a COP și vom vedea în lumina priorităților fixate de ONU modul în care Uniunea Europeană va sublinia la rândul său nevoia de uh, o punere în aplicare rapidă și exhaustivă. Dar iată, este de asemenea un an care uh, vizează cumva și uh, un moment cheie în reforma ONU, un an cheie de asemenea pentru parteneriatul UE ONU, dar poate asta este o altă discuție. Se pot obține rezultate tangibile, s-a văzut, numai dacă suntem uniți. Și asta este foarte important pentru că e clar că identificăm uh, principalele provocări când e vorba de partea externă dar bineînțeles că nu trebuie să uităm nici succesele care au fost înregistrate. Așa cum s-a spus, Tratatul de la Lisabona ne conferă o bază foarte bună de plecare, în sensul că lucrurile s-au formalizat din ce în ce mai mult și, iată, rezoluția 16956 a conferit, în sfârșit, Uniunii Europene drepturi de participare pe, pe lângă ONU. Adică Uniunea Europeană astfel poate să fie activă într-un mod pe care nu îl putea visa în uh, trecut și vreau să menționez că avem dreptul de a vorbi la Consiliul de Securitate să participăm la dezbateri, chiar dacă nu suntem membri cu drepturi de pline. Așa cum s-a spus, în fiecare zi coordonarea continuă la New York. Delegația UE anual de fapt, găzduiește mii și mii de reuniuni de coordonare cu statele membre pentru a se obține poziția comună, coordonată, care apoi să fie votată la ONU și 90% dintre cazuri uh, Europeană are poziție coordonată și comună. Bineînțeles că anumite state membre uh, preiau uneori această sarcină, nu e vorba numai de delegația ONU, state, anumite state membre care au anumite interese sau anumite avantaje pot să preia anumite dosare cheie. Și bineînțeles că munca continuă și la Bruxelles, în diverse foruri și formate, muncă pregătitoare. Agenda 2030 a fost un exemplu foarte bun, am adoptat la Consiliul concluziile respective, apoi s-au înființat la Consiliu niște grupuri de lucru specifice care au Uh, arătat care sunt liniile principale de negociere, poziție comună apoi la New York și apoi, bineînțeles, o negociere ajustată pe parcurs la New York. A trebuit să se depună multe eforturi și multă energie să fie consumată pentru a avea această coordonare între țările noastre, dar iată, agenda 2030 ne arată că se poate întâmpla asta și poate să fie ceva eficient atunci când se duce, se poartă această muncă de creare de punți, de comunicare, de negociere și a fost foarte interesant. Iată, deci se poate și chiar se întâmplă asta. Tot așa, așa s-a întâmplat și la alte delegații, la Viena, Paris, Geneva, Nairobi, la Roma. Nu intru acum în detaliu, dar la fel s-au petrecut lucrurile. Și acolo Deseori delegațiile UE au fost lideri și au reușit să pună de acord o serie întreagă de poziții ale statelor membre, deseori divergente, și nu a fost ușor. Și mă refer, bineînțeles, la munca pe lângă organizațiile internaționale care au sediul în aceste capitale pe care le-am menționat. Bineînțeles că s-au făcut eforturi ca Uniunea Europeană să aibă un statut îmbunătățit uh, în organizațiile internaționale și este o provocare, bineînțeles. Și, de fapt, sunt mai multe provocări, trei la număr. Uneori, Uniunea Europeană ea însăși ezită pe plan intern în legătură cu cât de departe se poate merge pentru a se obține o poziție comună, pentru a se desprinde o competență comună a Uniunii Europene în contrast cu competențele individuale ale statelor membre. Asta se poate uh, face prin tratate, însă bineînțeles că discuțiile nu pot fi evitate. Apoi, în al doilea rând, anumite țări terțe, uh, prietene, în alte colțuri ale lumii, uh, nu prea își doresc ca Uniunea Europeană să acționeze ca un bloc unit Aici se pun probleme legate de drepturile de vot, așa cum s-a menționat aici. Adică Uniunea Europeană o să aibă un singur vot dacă pretindem că suntem o Uniune sau o să fie cele 28 de voturi ale statelor membre. Este o discuție uh, importantă și deseori auzim voci care se ridică din partea statelor uh, terțe. Apoi, organizațiile internaționale însele ar putea să exprime uh, temeri în ceea ce privește modificările unor cadre instituționale uh, tradiționale și că asta este un fel de o cutie a Pandorei, în sensul că și alte organizații pot să vină și să facă niște cereri, așa cum face ONU, și să se modifice echilibru. Este ceva complicat. Și uneori, în mod discret, dar tenace și acționând metodic, încercăm să vedem ce se întâmplă la fiecare organizație internațională, cum să facem să avem drepturi cât mai bune acolo. Însă, să știți că suntem conștienți de aceste provocări și încercăm să fim pragmatici, dar ca să mă uh, întorc la declarația Consiliului de Securitate, încă o dată, e nevoie de o voce mai puternică, de o acțiune mai puternică a UE în lume, mai ales în contextul uh, ONU. Dar, bineînțeles, o provocare multilaterală presupune un răspuns multilateral. Noi suntem o organizație internațională cu caracter regional, dar foarte organizată. Avem instrumente, avem un potențial extraordinar pentru a ne face auzită vocea la ONU și pentru a sprijini ONU și pentru a participa la îmbunătățirea acestei organizații. astfel încât să ne apropiem cât mai mult de acest deziderat al uh, unei ordini mondiale multilaterale. Mulțumesc foarte mult! Avem 15 minute pentru întrebări, pentru discuții. Domnul Hamon Haureghi vrea să pună prima întrebare. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. I will speak in, in Spanish and... în limba spaniolă, spune domnul Haureghi. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru tot ce e, am auzit aici. Au fost lucruri foarte interesante. Da, dezbaterea aceasta continuă de multă vreme încoace. După părerea mea, doamna Mogherini a provocat o schimbare deosebit de importantă. Politica internațională a UE este astăzi mult mai evidentă, mai vizibilă decât în trecut. S-au schimbat multe. Și astfel, vreau să vă menționez un lucru legat de politica actuală a Uniunii Europene. Nevoile interne ale UE, interesele noastre, necesită existența unei politici internaționale mai active. Uniunea Europeană are anumite obiective. Ei bine, este foarte clar că aceste obiective nu pot să fie îndeplinite fără a avea și o politică internațională activă. Vă dau un exemplu, mai multe exemple. Primul se referă la refugiați. Nu cred că Uniunea Europeană poate ea să ofere soluția în această criză a refugiaților dacă nu avem o politică externă pe care să o accepte uh, comunitatea internațională. Din păcate, nici noi în Uniune nu suntem solidari între noi. Însă conflictele și criza refugiaților, bineînțeles că nu sunt apanajul Europei. Va trebui ca noi și comunitatea internațională să luăm niște hotărâri. Și, iată, astfel, Uniunea Europeană trebuie să aibă o voce puternică la ONU. Dacă vrea să-și rezolve propriile probleme, propriile interese. Al doilea exemplu, la fel de ilustrativ. Problemele eh, sau reacția în societate față de evaziunea fiscală. Avem deja cele două comisii de anchetă, Tax 1 și Tax 2 aici la Parlament. Și începând din septembrie va începe o nouă comisie de închetă, Panama Papers, care va funcționa pe timp de un an. Ei bine, în toate aceste cazuri Vorbim despre paradisurile fiscale, despre impozitul uh, pe societate și așa mai departe. Dar ce se întâmplă? Avem femeiul, avem OCD-ul, avem uh, alte organizații care trebuie să se implice și Uniunea Europeană. Pentru că, în caz contrar, toate politicile noastre se vor solda cu eșecuri. Deci Uniunea Europeană, ca să-și rezolve propriile sale nevoi și probleme, trebuie să fie mult mai prezentă, mult mai vizibilă și ancorată pe scena internațională. Și închei cu drepturile omului. Aici trebuie să existe o legătură mai puternică între Parlamentul European și SAE și înalta reprezentantă. De ce? Pentru că în fiecare lună Parlamentul are dosare importante pe masă de discuții. Și ne întâlnim și discutăm o serie întreagă de dosare care țin de drepturile omului. Și intervențiile din plenare sunt emblematice. Suntem cumva un far călăuzitor pe aceste chestiuni în lume. Iată de ce e nevoie de o adevărată legătură permanentă cu uh, Națiunile Unite pe aceste dosare. Iată de ce nu trebuie ca de fiecare dată în rapoartele noastre să cerem reforma ONU, să cerem reforma Consiliului de Securitate. Nu, nu așa trebuie să procedăm. Trebuie să fim noi mai uniți ca Uniunea Europeană pentru a rezolva probleme care țin de guvernanța internațională, care țin de globalizare și cred că sugestiile pe care ni le-ați dat aici sunt bune și vreau să ne comentați în acest sens? Doamna președinte, da, puteți să faceți comentarii, puteți să puneți întrebări. Poate că ați auzit că la Parlament acum, la AFCO mai cu seamă, lucrăm pe o exploatare mai bună a uh, unor prevederi din uh, tratatele Uniunii Europene uh, care să potențeze politicile noastre, politica externă, securitatea și mai departe. Este clar că e loc și de mai bine în sensul uh, folosirii tratatelor actuale. Este clar că Lisabona a adus multe noutăți pozitive în ce privește rolul UE, acel statut de observator uh, îmbunătățit. Poate că lucrurile merg bine la New York, dar poate mai puțin la FAO. Nu știu. Poate că și vă întreb, ar exista potențialul de a îmbunătăți coordonarea noastră și modul de funcționare, sprijinându-ne pe tratatele actuale ale Uniunii Europene și bazându-ne pe tratatul de funcționare al ONU actual. Pentru că tot discutăm despre modificarea tratatelor, dar dacă facem acest lucru, care ar fi cel mai important domeniu unde am putea să acționăm? Poate să solicităm un statut de membru permanent al Consiliului de Securitate. În sfârșit, ce fel de modificări ar fi cele mai bune pentru a îmbunătăți eficiența funcționării UE în contextul multilateral? Conform cartei actuale a ONU, însă vă întreb ce credeți despre aceste potențiale schimbări pentru că când vine vorba de cadrul instituțional, încă am rămas pe vremea războiului rece. Asta ar fi una. Și apoi, cât privește ce ne-a spus uh, reprezentantul Serviciului European de Acțiune Externă, am auzit ce a spus doamna Mogherini, am auzit ce spune ambasadorul nostru la, la ONU și tot nu înțeleg cât se poate face și câtă, câtă, câtă marjă de manevră are se aie și cât rămâne totuși în sarcina statelor membre în politica externă. Așa că vă întreb, lucrați împreună pentru a vă coordona pozițiile? Există controverse, există probleme? Și o ultimă întrebare. Uneori, din lipsa capacităților se coordonează mai puțin, dar și din pricina reticenței statelor membre care nu doresc o astfel de coordonare, își doresc să își reprezinte propriile interese. Și atunci, vă întreb care ar fi plus valoarea uh, unei luări de poziție comune a noastră a tuturora dar și uh, a vecinilor noștri apropiați, cum ar fi Norvegia. Și ce se poate face în sistemul actual al ONU? Nu cumva sunt țări care tocmai la ONU găsindu-se uh, odată merg spre poziția Rusiei, alteori înclină spre poziția Bruselului. În sfârșit, e interesant să vedem dacă ne putem alătura aceste țări pentru că ați vorbit despre modul în care anumite țări ne percep în condițiile în care noi încercăm să ne consolidăm poziția la 1. Deci dacă ați putea să ne spuneți câte ceva despre aceste lucruri și nu știu dacă mai sunt și alți colegi care doresc să comenteze. Deci vă rog, invit pe experții noștri să răspundă la aceste întrebări. Nu știu în ce ordine doriți să o luați. Aveți cam șapte minute să răspundeți la întrebări. So thank you very much for these very interesting questions which uh... Vă mulțumesc pentru aceste întrebări foarte interesante, care cred că sunt importante și sigur că reacțiile noastre inițiale sunt reacții pe moment și s-ar putea să avem nevoie de mai mult timp de reflexie pentru a putea da răspunsuri uh, potrivite. În Europa ne place întotdeauna să ne schimbăm uh, tratatele este, acesta este succesul uh, proiectului de integrare european. Dar într-o Uniune Europeană de 28 uh, de state membre, am văzut că au fost dificultățile tratatului de la, ratificării tratatului de la Lisabona, e dificil să schimbăm tratatele. Deci prima ipoteză, răspunsând la întrebarea dumneavoastră, ar fi haideți să ne asigurăm că tratatul actual funcționează mai bine, este mai bine pus în aplicare. Uh, Mă întreb dacă am făcut un inventar, pentru că la șase ani, un pic peste șase ani uh, de la tratatul de la Lisabona, ar trebui eventual sistematic să vedem ce s-a reușit, ce s-a realizat la ONU și la alte organizații internaționale. Pentru că să nu uităm, există realitatea tratatelor și există realitatea practicii noastre pe teren în organizații internaționale, și mai există și mediul uh, extern, care se schimbă foarte repede, pentru că lumea nu a stat în loc. Au fost multe crize. Am văzut uh, putere emergente care sunt uh, tot mai vocale, care doresc drepturi de participare în organizațiile internaționale, care critică Europa și au dreptate într-un fel, că sunt prea mulți europeni în anumite, în sală cu putere de decizie în organizații internaționale, care nu acceptă ideea că ar trebui să consolidăm uh, continuu poziția Uniunii Europene, fără o ajustare a pozițiilor statelor membre ale Uniunii Europene. E o chestiune sensibilă care a avut uh, un impact asupra negocierilor de la adunarea generală a ONU. Ar trebui să uh, cerem tot timpul mai mult sau să vedem cât poate Uniunea Europeană să preia din uh, terenul statelor membre. Știu că este un subiect foarte sensibil și pentru noi, dar și pentru țările terțe, atunci când vorbim de poziția Uniunii Europene la organizațiile internaționale. Și să nu uităm uh, cu organizațiile internaționale despre care vorbim aici au fost create mai mult sau mai puțin de către noi, de cei din vest. Și acum aceste puteri emergente încearcă să schimbe organizațiile din interior și dacă nu vor funcționa, vedem, că, vedem cum țări ca China organizează noi organizații multilaterale. Să ne gândim la Banca de Investiții din Asia. Deci, și țările acestea au uh, inițiative multilaterale și întrebarea este cum răspundem noi. Și, din păcate, în ceea ce privește Banca de Dezvoltare și de Investiții uh, din Asia, 15-16 state membre au decis individual să se alăture aceste inițiative și nu prea am văzut o poziție coordonată la nivel european. Deci, trebuie să păstrăm dialogul nu doar cu ONU, ci trebuie să intrăm într-un proces de reflexie strategică în interiorul nostru. Eu sunt un mare fan al uh, reflexiei strategice și cred că ar trebui să se pregătească și un document strategic cu privire la viitorul Uniunii Europene în organizații internaționale. Vă aduceți aminte poate că în 2012 președintele Comisiei de atunci, domnul Barroso, împreună cu Lady Ashton, în calitate de vicepreședinte al Comisiei, au făcut o comunicare, un fel de exercițiu strategic uh, în care era vorba despre poziția Uniunii Europene la organizațiile internaționale și în ce organizații se dorește consolidarea acesteia. Um, nu s-a continuat uh, foarte mult acest demers. Nu știu ce a făcut Comisia Juncker sau ce face SAE în acest sens, însă eu cred că e nevoie de un plan, de stabilirea unor priorități și de stabilirea unui uh, calendar pentru a vedea care sunt obiectivele și până când dorim să le atingem. Și cred că este foarte important să existe o cooperare cu Parlamentul European pe această strategie a consolidării poziției Uniunii Europene la organizațiile internaționale. E un context intern și extern dificil, dar dacă nu ne stabilim o strategie, nu vom face decât să mergem înainte de la o zi la alta și beneficiile pentru noi nu vor fi foarte mari. Aceasta ar fi poziția mea inițială și cu plăcere pot să merg mai mult în detalii dacă îmi cereți acest lucru. Mulțumesc! În primul rând, răspund stimaților eurodeputați cu care sunt într totul de acord. Trebuie să ne asigurăm că migrația a fost un exemplu, se găsește la un loc important, pe un loc important în agenda ONU. Fenomenul migrației este unul global. Nu e doar o provocare pentru Europa, e o provocare la nivel global. Și la summitul privind migrația care va avea loc pe lângă adunarea generală în toamnă, uh, vom avea ocazia deci să abordăm acest subiect. Agenda pentru drepturile omului este o parte integrantă a Agendei 2030 privind obiectivele de dezvoltare durabilă, este un succes al Uniunii Europene, este o agendă de guvernanță globală, una care analizează cauzele de bază ale fenomenelor globale, inclusiv migrația. Dacă se va pune în aplicare cu succes Agenda 2030, atunci aceste cauze vor fi uh, bine abordate. Și apoi, Uh, sigur că trebuie să ne întrebăm ce dorim să obținem și cât succes avem în obținerea obiectivelor noastre. Avem un tratat pe care ar trebui să-l aplicăm mai bine și care sigur că ar trebui să fie extins, dar să nu pierdem din vedere faptul că trebuie să și la nivel intern să ne convingem toți actorii că la nivel european se adaugă valoare pozițiilor naționale și la nivelul Serviciul de Acțiune Externă. Deci e mai bine să încercăm să progresăm împreună și că împreună putem să avem un impact concret mai puternic decât impactul pe care poate să-l aibă fiecare țară la nivel individual. Și în negocierea Agendei 2030, statele membre au contribuit cu o susținere fantastică. Și apoi, sigur, trebuie să arătăm cum, la nivel global, putem să aducem ceva, să contribuim um, pe lângă partenerii noștri internaționali, inclusiv toți acești actori emergenți pe care îi vedem. Trebuie să-i convingem astfel încât să colaborăm în cadrul ONU și nu cred că e nevoie neapărat să mai apară alte organizații, ci mai degrabă să se folosească acest cadru global care există deja. Apoi, monitorizăm constant situația drepturilor noastre de participare și statutul nostru formal la organizațiile internaționale. Uh, șefii de delegații împreună cu statele membre lucrează în întreaga lume la uh, acest lucru. și am descris câteva dintre provocările pe care le avem. E clar că trebuie să acționăm în mod individualizat, în funcție de situație, în funcție de organizație, de statutul Uniunii Europene, pentru a vedea cum se pot face progrese. Și, cu plăcere, suntem deschiși să uh, colaborăm cu toate părțile interesate, inclusiv cu Parlamentul European, pentru a vedea cum se mai pot îmbunătăți lucrurile. Vă mulțumesc. Președinta, mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc și numele lui Elmar Proc, care a trebuit să plece mai devreme, dar cred că a fost foarte util acest schimb de vederi pentru noi, pentru că, într-adevăr, acum încercăm să vedem cum se poate exploata mai bine potențialul tratatului actual și în contextul rolului Uniunii Europene în lume și în ceea ce privește capacitatea noastră de a reacționa la evenimentele din lume, din punct de vedere al interesului european. Dar, uh, clar, dorim să fim uh, uh, eficienți și să avem o acțiune eficace. Îmi cer scuze, spune doamna președinte, am început să fac un rezumat și nu v-am dat cuvântul, domnule profesor Irminski. Vă rog. Da. Ați vorbit despre țările care tind să coopereze mai mult cu Rusia sau cu alte țări uh, în loc să coopereze cu Uniunea Europeană. Și vreau doar să adaug în acest uh, context faptul că e foarte important pentru Uniunea Europeană să-și definească obiectivele de politică internațională. Și sunt într totul de acord cu faptul că avem nevoie de un fel de foaie de parcurs, un document de strategie în ceea ce privește politica noastră, inclusiv la ONU. Pentru că acum există această competență a participării consolidate după tratatul de la Lisabona. Așadar, acum putem să facem mai mult, să folosim diplomația pentru a ne consolida poziția și pentru a um, transmite un mesaj foarte clar. Dar uh, mai există încă niște controverse mai ales în ceea ce privește schimbările climatice, controverse care ar putea să dea naștere unor dificultăți uh, din cauza pozițiilor diferite ale statelor membre. Deci uh, îmi dau seama că trebuie discutate în primul rând la nivel intern uh, lucrurile și ar fi binevenit un fel de document, o foaie de parcurs din partea Comisiei ca punct de plecare în discuții, pentru că, în primul rând, trebuie să știm care este obiectivul nostru în Uniunea Europeană. Președinta, da, pentru a încheia, vreau să spun că în perioada următoare, după vară, vor fi o serie de rapoarte în Parlamentul European care se leagă de arhitectura europeană și de capacitatea de a face față tuturor acestor provocări, inclusiv cele internaționale. Sunt sigură, deci, că aceste rapoarte vor uh, contribui la reflexia uh, care trebuie să aibă loc și sperăm că și în documentul de strategie al Comisiei să fie o reflexie în ceea ce privește capacitatea instituțională Uh, sunt sigură că ne vom revedea la un moment dat pe viitor. Vă mulțumesc foarte mult și să știți că avem înregistrarea uh, discuțiilor de azi, avem și documentele, dar dacă mai aveți și alte materiale pe care uh, doriți să ne le puneți la dispoziție, suntem recunoscători. Și acum trecem mai departe în ședința noastră. Îmi cer scuze, nu avem timp să facem o pauză.